Now, uh, colleagues, we move to the explanation of the... Stimați colegi, trecem la explicațiile de vot. Începem cu raportul doamnei Delvo, promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale. Avem câțiva oratori. Începem cu domnul Giambatski. Aveți cuvântul. Благодаря ви, госпожо председател.